Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Bună ziua și vă salut la această primă reuniune a Comisiei de Control Bugetar din anul acesta. Vă urez un an nou uh, fericit și la mulți ani! Îmi pare foarte rău, suntem sub uh, presiunea timpului, vreau să începem cât mai repede, vă urez un la mulți ani și călduros și toate cele bune. Și intrăm direct pe uh, ordinea de zi, nu există nicio dorință de uh, modificare, astfel se, se acceptă. Vreau să vă uh, atrag atenția asupra limbilor disponibile, asupra faptului că suntem uh, transmiși live pe internet și că la ora 17.30 vom avea o reuniune comună pe tema OLAF și uh, Procurorul European, o reuniune comună cu LIBE și deci sper că să terminăm la timp pentru ca să ajungem la timp la acea reuniune. Aș vrea să uh, Vă mai spun că și recomandările coordonatorilor v-au fost înaintate, ele au fost trimise chiar pe 14 decembrie. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. După aceste comunicări ale președinției, vorbim despre numirea a doi membri ai Curții de Conturi Europene. Avem doi candidați acum, un candidat irlandez și un candidat din Suedia. Vreau să îi salut candidatul irlandez pe care îl cunoaștem deja de mai mult timp pentru că domnul Murphy este um, membru în Curtea de Conturi deja mai uh, de ceva vreme, a fost director în Curtea de Conturi și de când sunt eu președintă aici, uh, este pentru prima dată că un colaborator al Curții de Conturi, care știe atât de bine subiectele ca nimeni altcineva, să fie, uh, este trimis uh, ca membru al Curții de Conturi uh, pentru candidatura la acest post. Vreau să vă dau cuvântul imediat, fără prea multă introducere și după aceea o să dau colegilor, mai ales domnului Tarant, cuvântul pentru un schimb de opinii. Aveți cuvântul, domnule Murphy. Mulțumesc, doamnă președinte, sinemabilă uh, Doamnă președinte, stimați membrii în Comisia pentru Control Bugetar, doamnele și domnilor, este o mare onoare și privilegiu pentru mine să vin în fața Comisiei dumneavoastră astăzi ca nom- persoana nominalizată din partea Irlandei pentru a fi membru în Curtea de Conturi Europeană după o competiție deschisă, un concurs deschis care a fost și publicat. Permiteți-mi, vă rog, să-mi prezint competențele, experiența și motivația pentru acest post. Am avut o carieră foarte lungă de peste 30 de ani în sectorul uh, public de auditare și am uh, obținut uh, calificări profesionale ca um, contabil certificat și auditor intern calificat. Experiența mea profesională a fost mai ales, s-a desfășurat mai ales la oficiul controlor, controlorilor și auditorilor generali, care este Curtea Supremă de Auditare în Irlanda, la, iar la nivel uh, european, în Comisia Europeană și Curtea Europeană de Conturi. Am experiență așadar în domeniul financiar, de uh, sisteme de performanță și de audit și uh, atât ca autori, auditor intern și extern. Am participat de asemenea și la Eurocontrol și la Bruxelles și la Consiliul Europei la Strasburg ca uh, auditor uh, internațional. Ceea ce m-a motivat să mă alătur Comisiei Comisiei Europene la DG-ul uh, DG ECFIN, la, pe auditare internă, unde am fost șef de unitate timp de șase ani și am fost nominalizat de către Comisie la bordul de auditare a uh, Fondului European de Investiții. Consider că lucră, să lucrez la Comisia Europeană direct sub uh, directorul general mi-a dat o perspectivă uh, de foarte amplă, cu o, uh, o idee foarte precisă despre cum funcționează această instituție, dar și despre provocările cu care se confruntă. Iar această experiență a fost extrem de utilă pentru mine atunci când m-am mutat la Curtea de Conturi. În Curtea de Conturi am fost mai mult de patru ani șeful uh, oficiului privat al unui membru la Camera a doua a Curții, care se ocupă de investiții pentru coeziune, creștere și incluziune. Această experiență la cabinetul membrului mi-a permis să am o privire de um, ansamblu de la nivel înalt despre felul cum funcționează curtea. Am avut și un rol foarte important în direct, interacțiunile numeroase cu Comisia Europeană și Parlamentul European, inclusiv cu Comisia dumneavoastră cont susținând uh, membrul pe care îl susțineam uh, la curte cu prezentarea rapoartelor curții pe subiecte precum microfinanțare, garanția pentru tineret și instrumentele financiare. În mai 2017, după cum a spus și doamna președinte, am fost numit director la Camera 4, reglementarea piețelor și economia competitivă. Experiența ca director a însemnat să susțin membrii din Camera 4 cu în executarea sarcinilor lor în programul anual uh, al, de lucru al curții, gestiona, curții, gestionarea a resurselor uh, umane și uh, chestiuni care țineau de controlul calității uh, a Curtea de Conturi. Stimați uh, deputați, este evident că ne aflăm într-un moment critic în ceea ce privește angajarea și restabilirea și recrearea încrederii cetățenilor europeni. În calitate de contribuabili, ei trebuie să știe că fondurile europene sunt cheltuite în linie cu regulile și în același timp aduc rezultatele așteptate. Curtea de conturi are un rol cheie de jucat în acest uh, sens și pentru ca să fie credibilă trebuie să fie complet independentă începând cu membrii săi. În, uh, de lungul carierei mele, independența și imparțialitatea au fost atribute care au fost uh, solicitate atât de funcțiile specifice pe care le-am îndeplinit, cât și de cerințele etice ale calificării mele profesionale. Dacă nominalizarea mea duce la un rezultat pozitiv, eu o să respect complet codul de conduită pentru membrii curții și voi continua să acționez cu integritate ca tot timpul. Altă chestiune care mi se pare foarte importantă pentru Curtea de Conturi este relația sa cu actorii politici și cu instituțiile supreme de auditare din statele membre. Din punct de vedere al actorilor politici, relația cu Comisia pentru Control Bugetar este esențială. Uh, după părerea mea, comisia aceasta are un rol crucial în asigurarea transparenței și responsabilizării. Rezultatele curții, în, uh, materializate în uh, rapoartele anuale și speciale, contribuie la activitatea din comisia dumneavoastră, incluzând procedura de descărcare prin care Comisia Europeană este responsabilă. În uh, ceea ce privește rezultatele, Trebuie să se pună accentul în rapoartele curții pe aspecte care țin de performanță. Este esențial acest aspect pentru că Comisia a insistat că dorește o bugetare bazată pe rezultate. Pe lângă aspectele care țin de economie, eficiență și eficacitate, există și o nevoie crescândă de a acoperi uh, cele trei E-uri: ecologie, etică și egalitate. Pentru a putea să ne ridicăm la așteptările cont și a altor actori, trebuie să contribuim în cel mai util mod posibil, subliniez, la procesul de luare a deciziilor și este nevoie ca și curtea să dea rapoarte la timp cu mesaje clare. Dacă sunt uh, numit membru, aș susține eforturile în curs de a scurta timpul necesar pentru rapoartele speciale, în același timp păstrând calitatea. Dincolo de noile produse, precum uh, rapoartele uh, generale sau documentele de informare, salut uh, dezvoltarea um, altor instrumente relevante și flexibile. În timp ce Uniunea Europeană are un rol foarte clar de jucat și curtea trebuie să fie independentă mereu, susțin interacțiunea sporită cu cont, în timp ce în ceea ce privește identificarea potențialelor auditelor relevante, auditelor relevante și sarcinilor necesare pentru programul anual de lucru al curții, care, la care participă mm, cont prin misiunile sale și prin o înțelegere reciprocă a așteptărilor și o partajare a informației. Menținerea și îmbunătățirea relației de cooperare între curte și toate instituțiile supreme de auditare în toate statele membre e de asemenea foarte important, având în vedere că 80% din bugetul european este implementat în conformitate cu managementul partajat. Dacă sunt numit membru al curții, eu voi susține în continuare cooperarea prin uh, comisiile de contact și voi uh, încuraja o uh, partajare a metodologiilor și a abordărilor, încrezând aici potențialul pentru audituri cooperative. Bazându-mă pe experiența mea profesională, pe independență și imparțialitatea de care dau dovadă, sper ca și cu membrii din această comisie să poată să-mi susțină nominalizarea și sunt foarte onorat că v-ați, mi-ați acordat încrederea. Mulțumesc pentru atenție și salut întrebările dumneavoastră. Ja, herzlichen Dank. Das Wort erhält... Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Tarand acum, care este raportor, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Murphy, pentru declarația noastră introductivă. Sunt destul de mulțumit de ceea ce se întâmplă în ianuarie 2018, pentru că noi aproape că suntem gata să dăm un aviz pozitiv înainte să răspundeți la întrebări. De ce? Pentru că eu, ca țară, ca stat membru, am uh, învățat că ați fost nominalizat din partea Irlandei printr-un fel de concurs public, un fel de licitație publică, ceea ce este foarte diferit de procedurile pe care de obicei le susținem aici unde guvernele poate că se implică mult mai puțin din punct de vedere um, al uh, selecției. Poate ați putea să ne spuneți Cum de ați ajuns la această metodă progresistă de secolul 21 și dacă a fost dificil să o decizeți și dacă a fost dificil să treceți prin această procedură de selecție? Aceasta e prima mea întrebare preliminară și mai am încă o întrebare după aceea, doamnă președinte, pentru candidatul nostru. Răspuns. Într-adevăr, a fost, putem să zicem, chiar o licitație publică, a semănat uh, foarte mult cu o licitație publică pentru că a fost un concurs deschis, deschis pentru toți cetățenii, uh, și am fost tratați uh, în acest concurs ca candidați uh, reali la, cu un juriu format din uh, funcționari publici, secretar general la nivelul Ministerului de Finanțe, apoi un judecător, de asemenea în juriu, doamnă judecător de la Curtea Supremă și un fost comisar care astăzi este în serviciul public. Deci este vorba de un juriu foarte de valoare cu o procedură de recrutare la care trebuia trimisă o scrisoare de motivare, un CV și un interviu pentru cei care au rămas în faza finală, cam șase persoane. Bazându-ne pe interviu, după aceea am avut o altă listă de finaliști și decizia s-a luat după aceea, după uh, eliminarea celorlalți candidați pe criterii foarte serioase. A fost o competiție dureroasă, cum e orice competiție de acest gen și, da, cred că a fost destul de greu. Vă rog, următoarea întrebare. Vreau să vă pun întâi o întrebare suplimentară. Ce părere aveți dumneavoastră? Credeți că și celelalte state membre ar trebui să se uite la abordarea irlandeză, la selectarea membrilor? Știu că nu putem schimba tratatele, dar poate că celelalte state membre ar putea folosi acest model de selectare a candidaților prin competiții deschise pentru că eu aș fi pentru o astfel de selecție. Și sper, sigur că sper că mă, mă veți susține dacă ajungem la un vot ca acesta și vreau să știu și ce putem face ca să ajungem acolo. Uh, da, având în vedere că sunt aici, probabil că v-aș susține o astfel de abordare propusă de dumneavoastră. Spuneți pe bună dreptate că tratatele au dat prerogativa aceasta statelor membre să aleagă membru cum dorește. Nu sunteți primul care puneți întrebarea aceasta. Procesul care a fost uh, pus în aplicare de către guvernul irlandez a fost dat de exemplu ca cea mai bună practică deja. Sigur că putem încuraja alte state membre să aplice aceeași procedură. Până la urmă însă rămâne prerogativa statelor membre ce decid. Mulțumesc. Poate că vom amenda raportul cu un al treilea punct din partea Comisiei pentru Controlul Bugetar, care cere statelor membre să se uite cu atenție la modelul irlandez și, dacă se poate, să-l urmeze. Aceasta este poziția mea de raportor. Acum ca să vorbim de activitățile cotidiene la Curtea de Conturi, dumneavoastră ați menționat în scrisoarea de motivare și în declarația dumneavoastră introductivă că relația cu actorii implicați și mai ales cu Comisia Cont este importantă pentru dumneavoastră. Dacă mi-amintesc bine, în răspunsurile pe care le-ați dat în scris, ați spus și că vreți să fiți proactiv în uh, relația cu ceilalți, ceea ce noi desigur salutăm. Pentru că știți că și în cele mai negre coșmaruri, nici în acestea nu pot să mă gândesc la tot ceea ce s-ar putea întâmpla cu banii europeni. Cum ați putea să ne ajutați să dăm un impuls acestor relații între cont și curtea de conturi. Nu cred că e vorba neapărat de relații, ci e vorba de comunicare regulată între membrii care sunt în diferitele poziții și cei care au uh, interese diferite, speciale. Când uh, o sarcină este alocată unui stat uh, membru, când, când sunt aspecte care sunt uh, de interes pentru un stat membru, de exemplu, și se discută, mi se pare foarte important ca membrul respectiv să vină să ia poziție, doar că el trebuie să rămână independent. Poate să consideră însă că este un subiect de interes și fără să se implice la nivel național. Deci e foarte important să creăm o relație continuă prin diferitele rapoarte pe care le produce curtea. Știu că au existat uh, mai multe încercări înainte în care membrii curții au participat la misiunile cont. Din nou, mi se pare foarte util, pentru că relația se construiește și în acest sens. Așa se înțelege care sunt așteptările fiecărei părți, care sunt constrângerile de ambele părți. Eu zic că e un lucru bun, e o abordare pozitivă pe care putem să o păstrăm. Bun. Președinte, mulțumesc foarte mult, într-adevăr, o metodă foarte inovatoare de alegere a candidaților și se poate într-adevăr considera că este un model. Dacă avem o dorință, poate că am putea să mai uh, cerem și nominalizarea mai multor femei, poate că procedurile care, pe care le impune Curtea de Conturi în ceea ce privește candidatele, poate că ar trebui să fie mai transparente. Văd că mai transparente. Domnul Hayes dorește să ia cuvântul și mai dorește și altcineva după el. Vă rog, domnul Hayes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și salut pe domnul Murphy la reuniunea comisiei noastre de astăzi. Îi mulțumesc nu numai pentru prezentare, dar îi mulțumesc și pentru abordarea largă și răspunsurile ample la, la întrebările pe care le-au, da, le-au trimis raportorul și comisia noastră, ceea ce arată că nu sunteți numai o persoană competentă, ci și plină de experiență în domeniu. Știm care este procedura de nominalizare a dumneavoastră, știm că a fost într-adevăr o licitație deschisă, ceea ce se poate saluta în uh, momentul în care se deschid uh, spre concurs astfel de poziții în toate statele membre. Două întrebări din partea mea. E o întrebare care este pentru toți membrii, dar dacă nominalizarea noastră nu ar fi de succes, dacă nu ați fi nominalizat, uh, fie din cauza plenarei, fie din cauza comisiei noastre, ați retrage, nom, ați retrage candidatura? Și altă întrebare, avem prea multe rapoarte speciale? Văd că o președintă, vicepreședinte zâmbește deja pentru că știe ce o să spun. M-a interesat să văd că ați spus că trebuie modificate calendarele, să fie rapoartele mai țintite spre nevoile comisiei acestea și în toate instituțiile, dar întrebarea este, credeți că avem prea multe rapoarte speciale? O întrebare deschisă. Și ultima întrebare, ce ați face în condițiile în care una din agențiile pe care o auditați ar fi dat dovadă de lipsă de informare, comunicare și nu ar fi venit în întâmpinarea dumneavoastră și a echipei dumneavoastră. Ce acțiune ați lua în acest scenariu? Pentru că cred că e vorba de un subiect foarte important pe care trebuie să îl uh, discutăm, abordarea față de agenții ca și consecință a rapoartelor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hayes, mulțumesc pentru întrebări și pentru cuvintele de bun venit. În al doilea rând, mulțumesc pentru amploarea întrebărilor. În ceea ce privește ultima întrebare, dacă mi-aș retrage candidatura, da, cred că am răspuns deja în chestionar și remarca finală de la prezentarea mea spunea că sper ca această comisie să poată să își placeze încrederea în mine pentru ca să devin membru în curte, bine, în curtea de conturi. Sigur că mi-aș retrage candidatura pentru că eu cred în interacțiunea cu statele membre, cu com, uh, membrii comisiei acesteia, deci dacă nu există relația de încredere din din partea dumneavoastră n-ar putea să existe această relație, deci da, după cum am zis în chestionar, mi-aș retrage candidatura dacă dumneavoastră nu mi-ați acorda încredere. Dacă sunt prea multe rapoarte speciale, sunt au fost 36 de rapoarte în 2016, cred că în 2017 puțin mai puține. În orice caz vorbim cam de 20 de rapoarte pe an. Nu cred că sunt prea multe neapărat, dar uh, ceea ce ar trebui noi să ne asigurăm e că ceea ce producem se poate citi. Putem să producem sute de rapoarte, dar trebuie să ne asigurăm că sunt citite, că altfel ajung uh, să nu fie citite și ne pierdem efortul și ne obosim degeaba. Cred că trebuie să vedem mai întâi care este subiectul unui raport special. Deci nu e vorba numai de a face rapoarte uh, fără subiect. E vorba de un proces de metodologie pe care trebuie să-l respectăm și este deciziul colegiului să hotărască dacă dorește să uh, continue pe un program de lucru din anul acela sau nu cu un raport. Curtea, în noua sa strategie pentru 2020, a spus că se gândește deja să transmită mesaje mai clare către actorii implicați, să vadă care sunt uh, care este utilitatea rapoartelor, poate că să facă rapoarte diferențiate pentru diferite tipuri de public și mai scurte. E clar că trebuie să ne orientăm față de practică și ceea ce este eficient. Problema cu rapoartele speciale este că ele se concentrează mai ales pe aspecte de performanță, care este până la urmă sarcina noastră principală. Întrebarea e cum o să facem mai, din ce în ce mai multe audituri de performanță dacă noi ne bazăm pe declarația de asigurare și vrem ca să avem mai multe uh, resurse disponibile pentru uh, auditurile de performanță, trebuie să vedem aici care este echilibrul pe care îl găsim. Important este să avem calitate în ele și să vedem la ce ne referim cu ele. Curtea a încercat însă mai multe produse, de data aceasta rapoartele speciale sunt unul dintre acele procese, există și alte posibilități, uh, briefing papers, documentele de informare sau alte produse la dispoziție. Nu știu dacă sunt prea multe, nu cred că sunt prea multe. Problema e că trebuie să poată să fie citite și trebuie să fie pertinente, în primul rând. Iar apoi mesajele pe care le transmit să fie transmise foarte clar. Acesta e răspunsul la întrebarea 2. 3. Despre agenții și faptul că nu ne oferă documentație, în cazul pe care l-ați menționat. Aici eu uh, aș zice că trebuie să încercăm să ne dăm uh, o opinie, dar dacă nu putem să dăm acea opinie pentru că documentația nu este prezentă, atunci ne limitează, de fapt, uh, acțiunea dacă aceasta are un impact uh, direct pe declarațiile financiare, atunci aceasta aduce la o opinie calificată și opinia noastră, deci, ar fi limitată. Depinde de tipul de produs, așadar la aceste răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Doamna de la Baiova are cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, Bun venit, uh, domnule Murphy, aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Pot să vă spun că uh, CV-ul dumneavoastră impresionant în instituțiile europene uh, pare să indice că erați menit să aveți uh, aceste posturi în Uniunea Europeană. În calitate de jurnalist, de asemenea, apreciez uh, felul acesta inovator în care se alege un candidat și cred că ar trebui să fie un exemplu pentru alții. Una dintre principalele realizări ale dumneavoastră uh, a fost aceea referitoare la garanția pentru ocuparea tinerilor. A fost într-adevăr foarte util Alături de uh, un membru al curții, doamna Ivanova, a fost un element foarte important. Și dacă îmi permiteți, v-aș pune acum, v-aș adresa o întrebare destul de directă, pentru care vă cer scuze încă de pe acum, însă sunteți singura persoană în toate audierile pe care le-am organizat și le organizăm, cărora pot să, căruia pot să vă pun această întrebare. Uh, uh, pentru că avem un răspuns dintr-o parte, dar nu și din cealaltă parte. Vreau să vă întreb ce credeți că trebuie făcut pentru a reforma Curtea de Conturi și pentru a ajunge la un echilibru între membrii, partea politică a curții și partea administrativă. Știu că este o întrebare dificilă, cu capcană, dar cred că sunteți singurul în măsură să răspundeți la ea. Mulțumesc Uh, foarte mult pentru comentariul inițial pe care l-ați făcut, garanția pentru tineri. Acum, în ceea ce privește a doua întrebare, cred că avantajul de a avea un colegiu cu 28 de membri este acela de a avea o diversitate de profiluri. Și a, uh, pentru aceasta e nevoie de un echilibru între nivelul politic, a, uh, academician, a, de expertiză și așa mai departe. Deci, uh, dacă am avea doar un singur profil uh, profesional, toți uh, tehnocrați sau toți oameni politici, cred că nu ar fi bine, e nevoie de un adevărat mix. Și a doua parte a întrebării, da, din punctul de vedere al structurii și al reformării acesteia. Da, au trecut aproape 2 ani de la începerea reformei, care a început în ianuarie 2016. Echipele au evoluat între timp, pentru că a fost o reformă destul de complexă, uh, uh, dintr-o dată făcută, nu neapărat uh, foarte bine etapizată. Sunt lucruri bune, poate unele lucruri n-au ieșit chiar cum ne așteptam, dar există și un proces de evaluare care va da rezultate, cred, chiar anul acesta pentru a vedea ce a mers bine și ce nu și momentul evaluării va fi unul potrivit pentru a vedea ce s-a făcut și ce se poate face pe viitor. Domnul Zdehovski, vă rog. Mulțumesc. Am și o întrebare dificilă pentru dumneavoastră. Dacă ținem cont de anii dumneavoastră de experiență în calitate de uh, membru al uh, ECA, Credeți că veți putea și cu posibilitatea de a avea cei șase ani uh, ca și mandat? Credeți că există posibilitatea de a avea un al doilea mandat? Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare, din punctul de vedere al echilibrului de gen, care este situația la Curtea de Conturi? Cum o apreciați dumneavoastră? Uh, este uh, o organizație care pare să fie centrată pe uh, sexul masculin. O altă întrebare se referă la experiența dumneavoastră în domeniul auditului. Care considerați că este cea mai mare reușită a dumneavoastră în acest domeniu? Și vă mulțumesc uh, dinainte pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări legat de a doua întrebare uh, pentru al doilea mandat, încă n-am ajuns acolo, deci nu îmi permit uh, să mă pronunț încă de pe acum. Vom vedea. Și uh, uh, trebuie să tac, trag concluziile ca și membru după primul mandat, atunci când el va fi fost uh, completat. În ceea ce privește echilibrul de gen, este o întrebare care a revenit uh, din partea acestei comisii de mai multe ori din punctul de vedere al membrilor și aici uh, ne întoarcem la întrebarea pe care a pus-o uh, domnul Tarant, asta ține de statele membre. În cazul meu concret uh, al Irlandei a fost vorba de un concurs public, deci oricine se putea prezenta și știu ce s-a întâmplat și cu uh, foștii membri din, din partea uh, Irlandei, uh, colegul meu uh, dinainte care a avut două mandate. Dacă ne referim însă la echilibrul de gen, știu că mai sunt multe de făcut. Există și o atitudine proactivă din partea curții. Există un plan de acțiune pe care l-am văzut în urmă cu câteva săptămâni, pregătit de secretarul general, care are tocmai acest obiectiv și care include pe lângă uh, echilibrul de gen și alte chestiuni precum uh, oportunitățile de gen și așa mai departe. Bineînțeles, în calitate de membru voi susține această atitudine și un principiu esențial din punctul de vedere al reprezentării este prezența femeilor la nivel de management. Această reprezentare este încă destul de scăzută, dar oricum în creștere. A crescut de la 20 la 26%, deci este oricum o tendință ascendentă. M-ați întrebat uh, care a fost reușita mea profesională cea mai mare. Pot să spun că sunt multe rezultate pe care le-am avut uh, și pentru care sunt mândru că mi-am adus uh, contribuția. Cel mai uh, recent succes ar fi cel pe care l-a pomenit doamna Lavajova, și anume Garanția pentru Tineri. Este un raport care este foarte util și, de altfel, am uh, redactat destule rapoarte de-a lungul carierei mele, în funcție de nivelul la care mă aflam. Responsabilitatea, bineînțeles, era diferită, dar e greu să uh, le cuantific. Practic a existat o progresie de-a lungul timpului. Așa este. Și dacă deveniți membru, permiteți și să vină o doamnă directoare pe locul noastră actual, ceea ce eh, poate să aducă la două câștiguri în același timp. Noi ne bucurăm așadar să susținem de două ori aceste candidaturi. Domnul Stas. Eh. Mulțumesc. Dacă ne referim la echilibrul de gen, e clar că acesta este un obiectiv important pentru comisia noastră. În ultimii ani i-am acordat o deosebită atenție. Este de aceea o plăcere pentru noi să vedem că următoarele două numiri care ne vin aici, Belgia și Suedia, pentru că și Belgia a desemnat un candidat nou, în cele două cazuri e vorba de o femeie. Deci, iată, lucrurile se pare că merg pe drumul cel bun. Însă, pentru dumneavoastră e clar că prezentați un alt atu și anume acela că sunteți rezultatul, să spun așa, al unui uh, concurs public deschis. Este o modalitate foarte bună de uh, a lucra. Aveți uh, și multe avantaje pe care le prezentați, aveți o experiență bogată, știți foarte bine ce înseamnă auditul și tocmai în acest sens aș vrea să vă pun o întrebare. După cum știți, Comisia de Control Bugetar, aici la Parlamentul European, acordă o importanță din ce în ce mai mare, nu doar controlului cantitativ, ci și calitativ. Ah. În ceea ce privește bugetizarea. Când e vorba de monitorizarea uh, și controlul pe care îl face Curtea de Conturi, dorim să ne asigurăm că banii pe care noi îi investim au uh, cu adevărat consecințe din punct de vedere al mediului, etic, din punctul de vedere al luptei împotriva inegalității și așa mai departe. Acordăm o atenție uh, deosebită acestor dimensiuni. Vreau să vă întreb dacă aveți o viziune asupra felului în care pe viitor Curtea de Conturi a putea acorda o mai mare importanță acestor aspecte și cum și-ar putea adapta metodologia pentru ca ele să devină un element cheie în felul său de a funcționa. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Ștas, pentru întrebare. Așa cum uh, ați spus mai devreme, numărul de femei probabil că va merge înspre în sus. Aceasta este evoluția normală a lucrurilor la curte. În strategia pentru 2020 există și un angajament pentru a ne centra mai mult pe aceste aspecte, pentru a întări ceea ce facem deja uh, ideea fiind aceea de a vedea impactul utilizării fondurilor europene, însă nu doar dacă fondurile europene erau utile într-un anumit uh, domeniu, ci mergând dincolo de acest aspect pentru a vedea, pentru că, bineînțeles, rezultatele sunt importante, trebuie să vedem rezultatele acestor contribuții, însă trebuie să analizăm și care era modalitatea optimă de a investi banii. Există deci un progres în acest sens și curtea se centrează din ce în ce mai mult pe aspectele de performanță. În mod normal, în raportul anual avem un capitol special centrat pe rezultate. Și din câte am văzut uh, și ați văzut și dumneavoastră, în raportul de anul trecut, rezultatele uh, coincideau cu cele ale OCDE-ului în ceea ce privește auditul de rezultate însă mai sunt multe de făcut, nu ne-am atins încă obiectivele și una din recomandările care a fost făcută Comisiei anul trecut a fost să-și asume mai multă responsabilitate pentru rezultatele atinse. Acesta este un punct de plecare, după aceea, pentru curte, în vederea analizării mai bune a situației pentru că abia după aceea poate spune, da, ați făcut deja multe, dar mai aveți asta și asta de făcut. Aceasta oferă o perspectivă de ansamblu pe care nu o avem la ora actuală. Este un proces însă pentru care e nevoie de timp. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Poate raportorul dorește în final să mai spună ceva. A, ba da, domnul Clint dorește domnul Clint să mai spună ceva. Iertați-mă, domnule Clint, nu v-am văzut. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu la ce a spus colegul nostru danez să mai completez cu ceva. Dumneavoastră, domnule Murphy, ați spus că auditarea de performanță este la fel de importantă, de fapt, ca verificările de uh, conformitate și uh, financiare. Dacă puteți, vă rog să stați jos, spune vorbitorul. Deci eu văd aici un conflict de interese, pentru că astăzi Comisia, Consiliul și Parlamentul European stabilesc prioritățile politice și ei decid care sunt prioritățile în uh, cadrul bugetării bazate pe performanță. Însă tendința, după cum ați spus dumneavoastră, dar și colegul nostru uh, belgian, dacă vine așadar, tendința este spre auditul de performanță, atunci se poate ca programele finanțate de către Uniunea Europeană și activitățile Uniunii să fie și ele supuse unei uh, verificări politice suplimentare. Deci întrebarea care se pune dacă prioritățile politice ale Consiliului, Comisiei și Parlamentului sunt, uh, sunt date de ei, atunci verificarea politică a performanței este ea chiar sarcina a curții de conturi sau ar trebui mai degrabă să existe o altă, o schimbare a competențelor pentru că e vorba de un conflict de interese. Altceva, vreau să mă refer aici la cifre. Se știe că uh, cetățenii nu sunt foarte mulțumiți uh, că câteodată banii contribuabililor, chiar uh, um, impozitele europene sunt folosite abuziv nu numai uh, cu uh, risipire aiurea, ci și cu abuzuri. Întrebarea pe care mă pun eu este care sunt șansele pe care le vedeți dumneavoastră ca Curtea de Conturi să propună măsuri care duc la faptul că încrederea pierdută a contribuabilului să fie recâștigată. Știm că se pun întrebări dacă a fost corect ca guvernele să impună un, uh, o politică de fiscală specială pentru concernele mari, pentru că au scăpat de impozite. Dar care este șansa ca prin activitatea Curții de Conturi să recâștigăm încrederea pierdută a contribuabililor? Aceasta e întrebarea. Și ultimul punct se referă la activitatea dumneavoastră ultima. Dumneavoastră ați uh, Uh, condus cabinetul doamnei Iliana Ivanova și deci ați avut o vedere clară deja pe activitatea Curții de Conturi dumneavoastră. Aveți un avantaj enorm ca și candidat față de alții pentru că dumneavoastră știți exact cum lucrează Curtea de Conturi. Vreau să întreb dacă activitatea din cabinetul doamnei Ivanova va putut fi de folos nu numai pentru a căpăta o privire de ansamblu, ci și pentru ca dumneavoastră să vă faceți o impresie deja concretă despre felul în care trebuie să vă concretizați prioritățile și cum vreți să schimbați prioritățile în momentul în care veți lucra la Curtea de Conturi ca și membru. Ați avut deja șansa să evaluați activitatea doamnei Ivanova și să o susțineți activ adică să o evaluați în sensul de a contribui concret la problemele pe care dânsa le rezolva. Mulțumesc. Domnule Clint, vreau să vă salut, în primul rând pentru că sunteți membru nou în Comisia pentru Control Bugetar. Ne bucurăm foarte mult că uh, v-ați alăturat acestei echipe. Aveți cuvântul pentru răspuns. Thank you, Ms. Kins. Um, yes, I think, uh... Mulțumesc. Într-adevăr, toate temele pe care le-ați prezentat sunt extrem de importante. E adevărat că deciziile politice se iau la nivel politic. Noi suntem Curtea de Conturi și uh, ne ocupăm de felul în care se implementează aceste decizii care nu depind de noi. Uh, trebuie să vedem însă dacă deciziile au, duc, au dus la ceea ce se aștepta. Putem analiza felul în care o decizie a scontat anumite rezultate și dacă s-a ajuns acolo sau nu. Din punctul meu de vedere, analiza rezultatelor este doar un complement, nu înlocuiește evaluarea felului în care se cheltuiesc banii. E important să se facă aceste controle, să se lupte împotriva fraudei și să se vadă exact cum sunt folosiți banii, pentru că aceștia să nu fie risipiți. Pentru că e atât de ușor, se spune, să uh, fraudezi bugetul UE. Deci nu putem analiza în mod izolat doar rezultatele. Trebuie să avem în vedere ambele uh, aspecte. Dacă mă întrebați în legătură cu experiența pe care am căpătat-o lucrând cu doamna Ivanova, într-adevăr a fost o oportunitate pentru mine și a fost implicat în mod special în uh, raportul dânsei, care a fost menționat de doamna Lavajova. Am avut și capitolul pe coeziune, deci într-adevăr m-am implicat din plin nu doar uh, la nivel global, ci și în munca concretă, redactarea raportului și așa mai departe. Bineînțeles, sub supravegherea doamnei Ivanova, pentru că, până la urmă, dânsa este cea care semnează și își pune numele pe raport, dar uh, Într-adevăr, da. uh, a fost un rol foarte activ, cel puțin din partea mea. Posibilitatea de a schimba ceva, s-a vorbit deja uh, mai devreme, s-au făcut reforme uriașe la Curtea de Conturi. Va trebui să așteptăm să vedem în ce sens merg aceste reforme, pentru că aceasta a implicat și schimbări substanțiale în ceea ce privește rolurile și sarcinile anumitor membri. Vom vedea în urma evaluărilor de anul acesta care a fost impactul exact, dar e clar că unele rapoarte, de exemplu, s-au realizat mult mai rapid decât înainte, deci e clar că rezultatele au apărut dar doar o evaluare globală ne poate da o imagine mai precisă asupra schimbărilor făcute. Mulțumesc, doamna Ayala, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Uh, bună ziua tuturor. Îmi pare rău că n-am ajuns la timp pentru că am venit direct de la întâlnirea delegației pentru țările din Maghreb pentru acest schimb de opinii aș vrea să fac uh, câteva comentarii. Nu este pentru prima oară când vorbim despre acest lucru, și anume cât de complex este să treci de la postul de uh, funcționar al unei instituții la acela de reprezentant instituțional. Este un pas destul de complicat și dificil dacă se dorește să fie bine făcut. Aș vrea să vă reamintesc un lucru. Curtea de Conturi are și o funcție politică. Asta nu înseamnă că dumneavoastră sunteți oameni politici, dar are un rol de natură politică important, pentru că acele comunicări de presă pe care le faceți de fiecare dată pentru a prezenta rezultatele rapoartelor dumneavoastră, toate acele mesaje au un impact important pentru cetățeni, deci pot fi uh, văzute cu aspectele sale negative sau pozitive. Și aici intervine și partea dumneavoastră de uh, responsabilitate. Știți foarte bine că paharul poți să-l vezi pe jumătate plin sau pe jumătate gol, depinde foarte mult de punctul de vedere. De aceea aș dori să ne explicați mai bine cum asumați acest uh, rol. În al doilea rând, cred că avem un prost obicei și eu sunt prima care o face în mod normal și îmi pare rău pentru asta. De multe ori facem confuzia între uh, auditul de rezultate și auditul normal, ca și cum una ar fi bună și cealaltă activitate ar fi rea sau una se poate face fără alta. Problema este că ne lipsesc instrumentele, ne lipsește experiența și profesionalismul pentru a face un audit pe rezultate cu adevărat bun. Și mi-aduc aminte că atunci când ni s-a prezentat programul Marco Polo, ni s-a spus, iată, banii au fost cheltuiți bine, totul din punct de vedere legal, totul ok, dar rezultatul scontat, și anume schimbarea modalității de transport, care era obiectivul principal al programului Marco Polo, din păcate nu s-a îndeplinit, pentru că nu existau banii suficienți la momentul momentul acela. Deci, auditul ne arăta că programul era bun, totul mergea ca pe roate, dar obiectivul care se dorea nu fusese atins. Deci, din punct de vedere profesional, totul era ok, dar acea parte de rezultate, de obiective, nu fusese îndeplinită. De aceea, cred că trebuie să ne dăm seama și să eliminăm această falsă problemă pe care o avem, ca și cum auditul pe uh, rezultate ar fi un fel de uh, obiect uh, neidentificat și să încercăm să le evităm prea mult. Cred că ar trebui să arătăm alegătorilor, cetățenilor, în general, să le explicăm uh, ce se întâmplă cu un audit pe rezultate, pentru că e mult mai ușor să explici uh, un audit pe rezultate decât unul de tip uh, profesionist. Mulțumesc! Știu că n-a fost o întrebare prea directă, dar pentru a reveni uh, la acest comentariu și a răspunde încă o dată domnului Clint, E vorba de un echilibru, din punctul meu de vedere, pentru că se completează uh, una pe alta. Nu sunt uh, două tipuri de audit care să se excludă unul pe altul. Am, ambele audituri sunt importante și nu se pot face separat. Din punctul de vedere al comunicării, aveți dreptate. Am văzut asta și cu propriile noastre rapoarte. Trebuie să fim foarte atenți la redactarea noastră, pentru că uh, Uh, chiar și în situațiile în care cu cele mai bune intenții încercăm să dăm niște mesaje pozitive, mass media se centrează pe lucrurile negative. Asta, bineînțeles, nu depinde de noi, dar trebuie să fim conștienți și să ne dăm seama care sunt consecințele uh, mesajelor noastre, pentru ca ele să nu fie uh, prost interpretate. De Berichterstatter zum Abschluss, Kollege Tarand, bitte. La final, raportorul, domnul Tarant, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc. pentru a reveni un pic la comentariul pe care l-a făcut colega noastră, doamna Dlabajova, atunci când atunci când vine vorba de intențiile noastre politice. Uh, nu trebuie să răspundeți. Puteți doar da din cap dacă sunteți de acord. Sper că dacă recomandăm să fiți membru la Curtea de Conturi, să nu avem o cerere de transfer, așa cum am primit anul trecut, pentru că uh, Curtea de Conturi a uitat că intră în anul uh, al 40-lea și că aveau nevoie de fonduri suplimentare pentru un membru extra. Uh, Sper să nu se întâmple așa ceva și de data aceasta, dar oricum trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne redactăm mesajele, chiar și pentru așa ceva. Pentru că dacă ceva dăunează într-adevăr Uniunii Europene, de multe ori este vorba de aceste mici proiecte care aduc mai mult rău decât bine. Și un ultim comentariu. Așa cum spuneam și la început, încă dinaintea audierii am avut o abordare pozitivă față de candidatura dumneavoastră, nu doar uh, ținând cont de cariera pe care o aveți, de rezultatele dumneavoastră, ci și um, pentru că metoda prin care ați fost uh, ales și felul în care Irlanda v-a propus în uh, calitate de candidat a fost una interesantă. Așa că aștept să văd rezultatul. Eu, unul, sunt extrem de pozitiv, de optimist și sper ca și colegii, colegii să fie de acord cu mine și atunci vom confirma legea lui Murphy și anume că tot ceea ce uh, va merge uh, prost, va merge oricum uh, prost, uh, așa cum spunea domnul Murphy. Berichterstatter oricum, raportorul nostru este foarte um, creativ și și-a foarte în serios uh, sarcina. Am încheiat uh, cu această audiere. Domnule Murphy, vă mulțumim foarte mult. După doamna Lindström vom uh, dezbate în legătură cu candidații. Vă mulțumim, domnule Murphy. Toate cele bune. Acum îi urez bun venit um, candidatei din partea Suediei, doamna Eva Lindström. Yeah. Happy to have you here and you get immediately the floor, please. Ne bucurăm să vă avem alături de dumneavoastră, de, alături de noi, mă scuzați. Uh, vă dau cuvântul imediat. Mrs. Chairman and uh, distinguished members. Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Control, Bug Control Bugetar, doamnelor și domnilor, sunt, bineînțeles, foarte onorată să mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de persoană nominalizată din partea Suediei pentru Curtea de Conturi. Dacă voi avea oportunitatea de a fi membra a curții, voi face tot ce voi putea pentru a-mi uh, respecta și dezvolta rolul uh, uh în conformitate cu în altele așteptări pe care știu că le aveți. De-a lungul carierei mele profesionale am lucrat uh, în, diferite, uh, în, în domenii ce țin de finanțele publice, audit și evaluare. În diferite organizații și în diferite roluri am încercat să obțin bună guvernanță în sectorul public. Dacă îmi permiteți, am să vă dau câteva exemple. În anii 90, Suedia mm, era într-o recesiune profundă și aveam o criză gravă de um, finanțe publice. A fost o criză în mare parte auto um, provocată. Lipsau uh, obiectivele economice, procesul bugetar era prea relaxat um, și uh, nu exista o uh, monitorizare funcțională um, a politicilor fiscale. Aveam un deficit bugetar de 11% în 1993. În momentul respectiv am fost numită șefă de secțiune și mai târziu director uh, pentru buget la Ministerul de Finanțe. Am participat la munca foarte grea de a face un program de consolidare bugetară și implementarea unui nou proces bugetar. Un nou, uh, o nouă caracteristică a fost uh, o, o, o, o prevedere clară top-down cu o, o țintă suplimentară pentru creditarea netă Uh, plafoane pentru cheltuieli uh, și cred că acest uh, proces a fost unul care a funcționat bine și ne-a ajutat. Pentru mine, la nivel personal, experiența în consolidarea bugetară, prioritizare și bugetarea pe baza performanței este ceva ce am luat cu mine de-a lungul întregii mele cariere. Dacă ești responsabil pentru utilizarea fondurilor publice, este esențial să poți arăta care este valoarea adăugată a banilor cheltuiți pentru societate și care sunt factorii de performanță folosiți pentru a măsura asta. Un uh, alt uh, exemplu de schimbare instituțională în Suedia a fost crearea uh, primului birou național de audit în Suedia, în 2003. Am fost unul dintre primii auditori generali. A fost un prim pas foarte important pentru a asigura audit independent al fondurilor uh, uh, de stat în, uh, acord, în conformitate cu declarația de la Lima. Predecesorul, fosta agenție de audit, a fost um, făcea parte din, a fost creat de un guvern care acorda foarte mare autonomie agențiilor de stat. Noul rol a fost să fie autoritate independentă uh, și au existat provocări la început. Uh, eficacitatea, performanța, eficiența au jucat un rol foarte important. O bună parte din cariera mea profesională uh, mi-am de, mi-am dedicat-o gestiunii financiare corecte. Uh, de-a lungul mai multor roluri pe care le-am avut, am uh, lucrat și în domenii ce țin de dezvoltarea organizațională și reforme interne. O altă sarcină importantă a fost asigurarea eficacității și eficienței interne. Aceste experiențe cred că sunt foarte pozitive când vine vorba de continuarea muncii de modernizare și dezvoltare a muncii curții de conturi europene. Dacă mă veți onora cu sprijinul dumneavoastră, voi promova principiile transparenței, integrității și profesionalismului. Voi respecta în totalitate codul de conduită și standardele profesionale, inclusiv cele de etică. Uh, numirea ar uh, solicita întreaga mea atenție și dedicație. Voi lucra din greu pentru a uh, Uh, îndeplini uh, cu succes uh, rolul jucat de Curtea de Conturi pentru, și pentru a asigura încrederea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Spune doamna președinte, are cuvântul raportorul, domnul Tarand. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Lindstrom. După cum ați menționat uh, tragicul an din 1993, când uh, Suedia avea 11% uh, deficit bugetar, dați-mi voie să uh, vă spun că eu am fost uh, una dintre cauze. Pe, fiind în Estonia, uh, pot să vă spun că Suedia a decis uh, ca în ciuda deficitului bugetar să aloce fonduri pentru Estonia. Uh, Uh, iată, a fost pentru o cauză bună o parte din acest deficit bugetar. În orice caz, acum sunteți uh, aici, în fața comisiei noastre și, bineînțeles, am citit răspunsurile pe care ni le-ați trimis în scris. Are as follows. First, um... Am două întrebări. În primul rând, poate ne puteți spune ceva mai mult despre inițiativele și inițiativele de modernizare pe care le-ați uh, efectuat în uh, biroul uh, național de audit din Suedia. Și poate ne puteți da câteva idei de ceea ce se poate face în mod similar la Luxemburg. O a doua întrebare se referă la răspunsul la întrebarea înscris doamnă, nu, cu numărul 16. Ați spus că doriți ca rapoartele curții să fie mai concrete și cu recomandări uh, uh, care privesc în, înspre viitor pentru a ajuta legiuitorii și forurile executive. Bineînțeles, salutăm o astfel de abordare. Dar uh, vă rog, dați-ne inspirație, spuneți-ne ce schimbări ați face. Iar apoi o întrebare oarecum ucigătoare. Răspunsul la întrebarea 19 am vrea să fie um, pronunțat în fața comisiei. N-ar face să ne simțim în siguranță. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna Lindström. În ceea ce privește prima întrebare, ce inițiative am luat uh, când am început cu uh, Biroul Național de Audit din Suedia, trebuie spus că o astfel de instituție trebuie să uh, monitorizeze în mod uh, imparțial fondurile publice și asta aduce o mare valoare pentru contribuabil. Deci a fost foarte clar, auditul de performanță și încă un lucru foarte important a fost să creăm relații cu toate părțile interesate, dar mai ales cu Parlamentul uh, suedez. Schimbările au fost foarte importante față de agenția precedentă. Deci multe țin de auditul de performanță, de calitate, uh, de uh, momentul uh, în care intervin aceste rapoarte să vină la timpul oportun și, bineînțeles, un dialog bun cu cei care erau auditați. A fost un proces destul de nou în ceea ce privește auditul de performanță. Când vine vorba de tipurile de recomandări pe care ar trebui să le dăm, mi se pare foarte important ca obiectivul principal întotdeauna să fie să se facă lucrurile mai bine. Este important ca recomandările să fie clare, este important ca recomandările să fie concrete, poate nu prea detaliate, pentru că nu, este, nu trebuie să existe un, un micromanagement, dar cred că recomandările trebuie să privească înspre viitor. Și uh, la a treia întrebare, da, cred că este esențial să te bucuri de sprijinul uh, Parlamentului pentru a lucra în, uh, în această poziție. Mulțumesc. Este auf der Rednerliste ist Kollege Stechowski, bitte. Urmează colegul Stehovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, uh, doamnă Lindström, pentru prezență și pentru răspunsurile la întrebări. Am văzut că răspundeți uh, scurt și la obiect, la toate întrebările. Eu am cinci întrebări foarte scurte și m-aș bucura dacă mi-ați putea răspunde la toate. În primul rând, cum vă vedeți rolul viitor în compoziția curții? O a doua întrebare, cum ați dori să uh, stimulați auditul de performanță? În al treilea rând, Care este cea mai mare slăbiciune și cel punctul forte pentru uh, munca curții de conturi? O întrebare importantă. A patra întrebare. Cum ați vrea să îmbunătățiți munca curții de conturi europene și, nu în ultimul rând, dacă ar fi să decideți în ce domenii ar trebui să se concentreze Curtea de Conturi? Care ar fi acestea? Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare întrebări, uh, răspunsurile noastre scurte și clare. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Nu foarte ușoare, spune doamna Lindström. Aș vrea să încep prin a spune că în această etapă este de vreme o să dau uh, răspunsuri detaliate, dar am să încerc să, răspuns din, să răspund din experiența mea. În primul rând, nu știu care va fi uh, rolul meu viitor, dacă uh, mă veți uh, sprijini, dar bineînțeles voi discuta asta cu președintele și cu colegii mei. Pentru mine prioritatea este să fiu utilă și sper că, au, că experiența mea din biroul suedez de audit, dar și tot restul experienței mele, va putea fi folosită în mod util. și, bineînțeles, nu mă pot antepronunța. Când vine vorba de auditul de performanță, răspunsul meu este unul similar. Înainte de a oferi soluții definitive la uh, problemele existente, uh, cred că trebuie să analizez mai îndeaproape uh, problemele. După cum spuneam, mi se pare uh, foarte important că atunci când lucrez cu auditul de performanță, uh, ambiția ta să fie clară și anume să îmbunătățești lucrurile. Să cooperezi foarte strâns cu toate um, instituțiile, mai ales cu Comisia de Control Bugetar, astfel încât uh, să și fie folosite rapoartele pe care le redactează Curtea de Conturi. Când vine vorba de slăbiciunile Curții de Conturi, nu, nu-mi permit să spun uh, ceva pe acest subiect, dar poate că voi putea reveni mai târziu când voi avea opinie. Ultima noastră întrebare se referă la, uh, la priorități în ceea ce privește auditul de performanță. Am citit strategia Curții de Conturi pentru 2018-2020 și, în general, sună Mm, una, ca fiind una foarte rezonabilă. Atunci când alegi uh, ce auditezi, este foarte important să ai un uh, dialog uh, și cu această comisie. Una dintre abordări este să urmărești banii. Eu sunt convinsă că auditul trebuie să se concentreze pe programele mari și unde se duc banii, dar contează și ce se va întâmpla în viitor. Și uh, cred că știți foarte bine asta. În timpul unor mari schimbări structurale, în domeni, în timp, într-o perioadă de digitalizare, uh, toate aceste elemente sunt importante, dar și uh, Uh, aspectele ecologice sunt importante și uh, au consecințe. Deci, iată, acestea sunt elemente foarte importante ce trebuie supravegheate. Dar statele membre fac oare nu numai dacă, trebuie să vedem nu numai dacă fac lucrurile bine, ci dacă fac lu lucrurile care trebuie făcute. Important, deci, pentru un auditor este să uh, creeze și să construiască încredere. În unele domenii poate că nu intervin atâtea fonduri, dar intervin aspecte politice uh, și încrederea uh, societății poate trebuie să fie urm um, um, deci um, sunt proiecte unde nu sunt atâtea fonduri, dar care au o miză politică foarte puternică și poate și asta trebuie supravegheat îndeaproape dar în orice caz nu pot să vă spun decât că aceste răspunsuri sunt uh, intermediare, nu pot să vă dau răspunsuri uh, definitive. Doamna de la Baiova. Uh, uh, ne bucurăm uh, că avem și o um, femeie candidat. Dați-mi voie să adresez câteva întrebări. Aveți o experiență profesională impresionantă Ați vorbit despre ce ați făcut uh, în calitatea dumneavoastră de uh, una dintre, uh, unul, unul dintre primii auditori naționali, dar având în vedere experiența pe care ați acumulat-o și deci privind înapoi înspre 2003, ați schimbat ceva din ceea ce ați făcut în perioada respectivă? Și o ultimă întrebare Vorbim mult despre responsabilitate la nivel european. Dacă vă gândiți la poziția noastră actuală, experiența noastră, um, experiența din, ministru, din Ministerul de Finanțe, ce părere aveți despre nivelul de tragere la răspunde în Uniunea Europeană și în statele membre? Cum ar trebui statele membre să abordeze acest uh, punct? Și ce ar trebui să se îmbunătățească din punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumesc. Întrebări foarte interesante. Întotdeauna e dificil uh, să spui ce ai fi făcut altfel, pentru că schimbarea a fost una foarte mare și a fost uh, o oarecare tensiune și în interiorul organizației și între organizație și guvern și poate că ar fi trebuit să subliniem uh, și mai mult cât de importantă este comunicarea, dialogul Poate că asta aș face altfel. Mai multă comunicare, atât la nivel intern cât și extern. Când vine vorba de răspundere, mi se pare foarte important să nu existe lacune în această uh, responsabilitate și asta este o întrebare relevantă și pentru comisia dumneavoastră. Vedem că apar noi instrumente, mai ales uh, poate instrumente financiare și este important să nu existe lacune în lanțul responsabilității și să existe aceeași solicitare de deschidere și transparență uh, peste tot. Deci, da, mi se pare foarte important ca lanțul responsabilității să fie neîntrerupt. Și asta este valabil atât pentru instituțiile Uniunii Europene, cât și pentru statele membre. Cred că toate statele membre au uh, procese diferite în domeniul uh, responsabilității, cum uh, funcționează Parlamentul, Guvernul, cine trage la răspundere pe cine. Um, și poate că și asta trebuie luat în considerare. Domnul Clinț acum. Mulțumesc. Dați-mi voie și mie să vă urez uh, bun venit uh, la comisia noastră, doamnă Lindström. Aveți experiență practică foarte variată și la final ați lucrat și ca uh, secretar de stat la, domnul, la ministrul Damberg. Și asta numiți chiar și dumneavoastră ca, ca fiind un titlu de uh, rang înalt. Aș avea o întrebare în ceea ce privește orientarea dumneavoastră politică, pentru că la întrebarea 5 practic nu ați răspuns. În mod normal, majoritatea țărilor pe care le cunosc eu, devii secretar de stat pe baza unei orientări politice, apartenența la un partid politic. Și de multe ori numirile sunt politice. Rare ori uh, este numit un tehnocrat. Asta este deci întrebarea mea cum a avut loc numirea în cazul dumneavoastră și are asta ceva de a face cu numirea dumneavoastră la postul despre care vorbim astăzi? Asta la punctul 1. Punct, întrebarea cu numărul 2. Aveți experiență foarte variată, după cum spuneam. Cred că asta poate fi foarte util pentru uh, viitoarele dumneavoastră sarcini dacă veți fi numită. Aș vrea să vă întreb care sunt învățămintele pe care le-ați tras din activitatea dumneavoastră, inclusiv din activitatea noastră de consultant uh, independent. Deci care sunt, uh, ce ați învățat în acești ani și cum credeți că veți putea uh, folosi aceste învățăminte la Curtea de Conturi? Și în al treilea rând, am auzit uh, la audierea anterioară că uh, Curtea de Conturi se ocupă din ce în ce mai mult cu auditul de performanță. Deci nu numai cu um, chestiuni de eficiență, ci și cu chestiuni de performanță. Iar această performanță de multe ori este și uh, ține și de o evaluare politică sau ține de atingerea unor obiective politice ce vin de la Parlament, Consiliu, Comisie. Aș vrea să vă întreb cum vedeți acest, uh, acest lucru din perspectiva experienței dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să încep prin poziția pe care o ocup acum de secretar de stat și cred că putem spune că, așa cum am zis și în uh, chestionar, da, e vorba de o, un post politic pe lângă ministru, dar eu am responsabilități mai ales uh, pe latura internă despre felul în care e condus activitatea uh, ministerului la nivel intern. Eu nu am un background politic, am fost surprinsă chiar când m-a sunat ministrul și a dorit să-l ajut pentru ca să conducă ministerul. Ministerul pentru întreprinderi și inovare este un minister destul de mare și cred că și dumnealui dorea să folosească experiența mea, atât din experiența din Ministerul Finanțelor, cât și din uh, experiența mea de uh, consultant. Eu deci nu am un background politic, sunt mai degrabă un funcționar public. Când e vorba de învățămintele pe care le-am tras, e o, o întrebare foarte dificilă, sper să nu vă dezamăgesc când o să spun că multe din organizațiile sau în funcțiile pe care am ocupat, uh, în funcțiile pe care am ocupat, uh, au avut legătură cu uh, dezvoltare organizațională și cu schimbare. Eu sunt activă mai ales în domeniul lucrurilor care durează, care iau timp. Deci, dacă vrem să facem ceva sustenabil, trebuie să lucrăm foarte mult cu staful și staful trebuie să creadă în schimbarea aceea Poți să le spui ceva ca manager și poți să le spui că astfel evaluezi activitatea pe care o depun, dar aceasta se aplică și uh, colegului care mi-a, colegii care mi-a pus aceeași întrebare. Eu cred că e foarte important să avem uh, schimbări care durează și pentru aceasta trebuie să avem schimbări susținute. Ca să rezum până la urmă ce înseamnă să lucrezi în domeniul organizațional și schimbărilor uh, organizației. Când e vorba de performanță și auditul de performanță, e o întrebare crucială cea pe care mi-ați spus o Auditul de performanță este foarte dificil de definit pentru că nu se știe exact ce este performanța. O performanță poate să fie o activitate, poate să fie un impact poate fi multe lucruri. În mod tradițional, putem vorbi despre economie, tradiție, eficiență. Toate aceste trei uh, părți trebuie să fie componente ale unei bune performanțe. Și cred că atunci când vorbim de auditul de performanță, trebuie să fim mai îndrăzneți. Nu trebuie să ne fie prea frică să ne uităm și uh, la, dacă lucrurile merg în uh, direcția corectă, dar și dacă se fac lucrurile care trebuie. Desigur că în conformitate cu obiectivele stabilite și cu ce a decis Parlamentul. Auditul de performanță nu este o soluție pentru toți, poate fi diferite lucruri, diferite proiect, pro, produse și asta este ceea ce putem învăța de la Curtea de Conturi, pentru că ei lucrează în această direcție pe care și eu o susțin. Doamna Ayala are cuvântul acum. Eh, Mulțumesc. Bun venit aici, în primul rând, și eu, eh, ca și doamna Labajova, mă bucur de faptul că dumneavoastră ați fost eh, numită pentru a reprezenta Suedia, deci avem o candidată femeie. Și aceasta Uh, pentru a asigura continuitatea uh, guvernelor europene în ceea ce privește egalitatea de gen. Aveți absolută dreptate. Auditul de performanță este un produs diferit în funcție de domeniile în care se utilizează. Și vreau să vă întreb dacă uh, atunci când ați aplicat acest tip de audit exista uh, un uh, acord prealabil în ceea ce privește indicatorii utilizați care urmau să fie incluși. Asta la nivelul uh, Guvernului, a Parlamentului și a Biroului Național de Audit. Deci, uh, dacă se ajunsese la un acord asupra indicatorilor și dacă, prin urmare, Guvernul ținea cont pentru bugetul său de acest acord prealabil sau nu. În al doilea rând, aș avea o altă întrebare. Dumneavoastră ați uh, declarat și m-a bucurat să aud acest lucru. Ați făcut un comentariu legat de statele membre. E adevărat că Curtea de Conturi poate face doar recomandări, nu poate cere statelor membre să uh, Uh, fac anumite schimbări și îmbunătățiri. Însă ceea ce poate face Curtea de Conturi este să controleze munca Comisiei Europene față de statele membre pentru a putea uh, ajunge la o mai mare eficacitate și pentru ca uh, normele să fie îndeplinite, respectate. Nu știu dacă ne-ați putea spune ce poate face Curtea de Conturi, pentru că în Suedia ați fost membru al grupului de contact cu Curtea de Conturi și cum considerați că se poate face pentru ca recomandările, e adevărat că de multe ori în aceste recomandări arătăm cu degetul și asta la început îi cam deranja pe miniștri și după aceea uh, și pe directorii generali, dar acum din ce în ce mai mult, uh, din ce în ce mai puțin uh, oameni sunt supărați de acest lucru. Deci, ce se poate face pentru a ține cont, într-adevăr, de aceste recomandări, pentru a ajunge la o mai mare și mai bună cooperare cu Comisia uh, și asta în special pentru o bună parte a bugetului care se referă la bugetul partajat? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte interesante când e vorba de auditul de performanță și de bugetarea bazată pe auditul de performanță. Indicatorii sunt un lucru pe care guvernele îl decid. Câteodată, Oficiul Național de Auditare poate să dea recomandări despre criteriile, adică cum să formuleze indicatorii Așa că nu este un acord, dar este foarte importantă baza aceasta a auditării bazate pe performanță și vine de la guvern responsabilitatea. O sarcină foarte importantă pentru oficiul de auditare este tocmai evaluarea și auditarea indicatorilor, dacă aceștia, dacă guvernul spune adevărul Parlamentului, de exemplu. De aceea eu cred că și Curtea de Conturi acum, chiar dacă nu uh, analizează toți indicatorii, totuși se bazează pe acești indicatori și cred că Curtea de Conturi merge deci în aceeași direcție, pe aceeași metodă. Mi se pare o idee înțeleaptă. Altă întrebare, ce poate să facă Curtea de Conturi atunci când vorbim despre calitatea datelor din partea statelor membre? După cum ați uh, auzit deja în răspunsul meu, este foarte important să punem presiune asupra Comisiei. Comisia este responsabilă pentru controlul intern și eu cred E, cred că este foarte important să, să fie avut până acum recomandări foarte precise de la Curtea de Conturi uh, pentru ca să susțină Comisia să ceară lucrurile corecte de la statele membre și uh, recomandările să fie la fel de precise. Altceva este cooperarea. Dumneavoastră ați vorbit despre colaborarea cu Curtea de Conturi și uh, instituțiile supreme de auditare din țările, din statele membre. Um, e un spațiu foarte necesar de care au nevoie și uh, e important ca autoritățile naționale să primească informația de la Curtea de Conturi și invers. Deci e vorba de un schimb de informații și de un schimb uh, de uh, statistici și de o colaborare mai strânsă. În al treilea rând, e foarte important și că atunci când uh, Curtea de Conturi a făcut, uh, întocmi rapoarte și avem informații despre situațiile din diferite state membre, să fie transparenți despre acea informație și să promoveze statele membre, să citească rapoartele din partea Curții Europene de Conturi și să-și îmbunătățească um, statisticile să îmbunătățească datele pe care le folosește după aceea comisia. E foarte important, deci, să, să stea în picioare acest puzzle și să nu se combine tot timpul. Da, mulțumesc, m-am pus și eu pe lista de vorbitori, de cei care, dintre cei care pot să pună întrebări. E foarte impresionant uh, cât de multe domenii uh, cunoașteți, sunteți chiar uh, foarte diversă în tot ceea ce cunoașteți. Care sunt programele Uniunii Europene cu care ați avut de-a face și care au fost experiențele dumneavoastră cu programe europene? Altă întrebare pe care vreau să o pun tuturor candidaților este întrebarea unde își vor pune prioritățile? Ce veți face în viața noastră privată? Adică veți veni cu toată familia la Luxemburg, veți trăi acolo? sau veți sta doar două-trei zile la Luxemburg și veți eh, locui în continuare la Stockholm? Mulțumesc pentru răspunsul acesta. Nu am fost eh, implicată în niciun proiect european, dar eh, am citit, desigur, despre multe proiecte europene, dar am, nu m-am implicat direct în niciun program european. Iar când e vorba de prioritatea mea, dacă aș primi susținerea Parlamentului, eu cred că, da, dacă aș primi susținerea, m-aș duce să mă, m-aș muta la Luxemburg. Momentan n-am făcut decât vizite incognito și sper ca și soțul meu să vină și el în câțiva ani măcar. Și noi sperăm pentru dumneavoastră acest lucru. Bun, alte întrebări uh, din partea altora nu sunt, deci raportorul în final. Mă bucur să închei uh, discuția pentru că a fost o discuție, după cum pot eu să apreciez, pozitivă, încurajatoare. De aceea nu vreau să vă țin în stres. Nu trebuie să răspundeți la întrebări uh, dacă trebuie să schimbați tratate sau nu, dacă auditorii din toate statele membre sunt, neces- uh, sunt necesari la Luxemburg sau dacă putem să avem mai puțin prezență acolo. Dar uh, acestea fiind zise, dumneavoastră ați spus că sunteți gata să vă mutați la Luxemburg, care este în inima Europei, știți că este un loc extrem de interesant, incognito sau oficial dacă îl uh, vizitați sau sunteți acolo, dar odată ce sunteți acolo, ați ajuns acolo după votul uh, din Consiliu, poate că o să găsiți timpul și curajul să vă gândiți la auditarea bazată pe performanță în tratate și felul în care se reflectă ea. Și dacă faceți acest lucru, unde Suedia nu face parte dintre țările care vor pierde în această ecuație. Oricum, opinia mea este că avem un candidat foarte bun și că putem să-l susținem uh, la Luxemburg pe doamna Lindström. Am terminat cu prima parte, care este cea publică a audierii. Acum aș dori să rămână doar cei care pot uh, vota și uh, să rămână și cei care fac parte din secretariat sau din grupurile politice. Restul vă rog să părăsiți sala și vă mulțumesc. Da, fiș. Da. da. Ich möchte, I would like to ask you to prepare your voting cards. Vă rog să vă pregătiți cardurile de vot. O să votăm uh, secret cu vot cardurile de vot, cu cartelele de vot.